și a, prima dezbatere este mm, în legătură cu Pakistanul și în special atacul de la Lahore. Are cuvântul um, doamna Lambert. Am... Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc acum în calitate de președinte a delegației cu statele din Asia de Sud-Est. Aș dori să transmit condoleanțele mele și ale membrilor delegației familiilor celor care și-au pierdut viața în atentatele teribile de la Lahore, care au avut treptintă familii și copii care sărbătoreau Paștele, Paștele creștin. Recent au crescut tot mai mult aceste atentate, a crescut numărul lor și este esențial ca autoritățile să conlucreze pentru a le combate. Salutăm uh, inițiativa Guvernului de a reforma sistemul de învățământ și programa pentru a ajunge la o mai mare înțelegere a drepturilor omului și la un respect sporit al diversității și salutăm angajamentele de a promova egalitatea în fața legii și drepturile omului, care vor necesita cu siguranță o comisie independentă și puternică pentru drepturile omului, și de asemenea punerea în aplicare a convențiilor pe care guvernul le-a semnat, inclusiv ca parte a sistemului de preferințe generalizate plus. Sperăm să se rediscute și pedepsa cu moartea și până la urmă să se desfințeze. Mulțumesc. Domnule în aula? Domnul Weidenholzer este în sală? Alora, pasiamo... Nu. Trecem la domnul Kellam. președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ne îngrijorează violențele și actele de terorism din Pakistan, un partener important pentru Uniunea Europeană. Atacul din 27 martie a fost îndreptat împotriva creștinilor, însă până la urmă majoritatea victimelor au fost musulmani alături de care suntem. Însă Lahore nu este o excepție. Libertatea religioasă este încălcată în mod uh, uh sistematic, au de suferit creștinii, dar și cei care fac parte din uh, uh religia Holi, rivalii și așa mai departe. Uh, trebuie să stabilizăm situația minorităților religioase în urma revizuirii legilor privind uh, blasfemia. Um, știm că Asia Bibi a fost acuzată de blasfemie și condamnată la uh, moarte. Este urgent să cerem autorităților din Pakistan ca acest ca cazul ei să fie soluționat. Situația minorităților religioase ne îngrijorează pe noi toți și dorim să cerem uh, în alte reprezentante vicepreședinței Comisiei, doamna Mogherini, să dialogueze cu, cu, cu guvernul pakistanez și să sprijină în eforturile de a eradica uh, terorismul. Domnul Tenok. Domnule președinte, pentru cei care aparțin unor minorități religioase în, în uh, Pakistan, viața poate fi dificilă pentru șiiți, uh, uh, dar mai ales pentru creștini. Atacul de la Lahore în ziua de Paști, din păcate, nu este un incident izolat și trebuie să fie condamnat de întregul Parlament ar, nu ar fi corect să spunem că nu s-a făcut nimic, dar cer astăzi guvernului pakistanez să facă și mai multe pentru a încuraja o atmosferă de toleranță și respect față de toate comunitățile. O parte a problemei este incapacitatea um, de a schimba legislația privind religia, cum ar fi legile uh, blasfemiei, uh, care ar trebui uh, eliminate în mod prioritar. Din păcate, anul acesta, politicianul care a cerut abolirea regilor uh, blasfemiei a plătit cu viața. Această persoană este foarte stimată acum în Pakistan, dar țara este în continuare afectată de extremism. Extremismul religios și intoleranța în Pakistan a fost condamnată de multe ori de Parlamentul European și sper că acum există voință în acea țară și la, în guvernul pakistanez pentru schimbare. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Weidenholzer. Mulțumesc, domnule președinte. Nu e prima dată când abordăm în acest Parlament la uh, urgențe subiectul Pakistanului și întotdeauna în centrul discuției se află intoleranța religioasă. Talibanii sunt o sectă teroristă care îi pun în pericol uh, pe toți cei care nu respectă interpretarea lor nebunească a islamului. Ei îi uh, atacă atât pe uh, cei care au aceeași religie cu ei, cât și pe cei care au alte religii. Atentatul uh, din ziua de Paști, uh, a cărui ținte au fost creștinii, a afectat și pe mulți musulmani din uh, vecinătate. A fost uh, teribil, a fost uh, foarte grav ce s-a întâmplat și cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a reduce acest pericol. Trebuie să cerem Pakistanului să ia măsuri riguroase împotriva acestor grupuri teroriste. Mulțumesc. Doamna Vergia are cuvântul. Merci. Mulțumesc. Acest atentat dintr-un uh, parc uh, din Lahore a uh, făcut 72 de victime și mulți alții au fost răniți. Teoretic, ținta erau creștini, însă au fost și multe victime musulmane. După aceea, după două săptămâni mai târziu, au fost vizate moschei șiite. Tensiunile religioase sunt foarte profunde în Pakistan. Acestea sunt susținute de unele state din Golf, dar și uh, de guvernul Pakistan, care a finanțat unele grupări teroriste care acum au scăpat de sub control. Criza actuală a conștiinței este însoțită de derive autoritare. A fost reintrodusă pedeapsa cu moarte inclusiv la minori, au fost create legi privind blasfemia, legi împotriva minorităților, dar și împotriva jurnaliștilor, printre altele în Pakistan ar fi necesar un instrument de negociere cu Uniunea Europeană pentru a se pune capăt acestei spirale de represalii. Mai mult, se cunoaște rolul istoric al Pakistanului în destabilizarea regiunii. Evoluțiile în curs însă pot uh, să ducă la schimbări și Uniunea Europeană se poate implica pentru o uh, direcție mai bună. Vă mulțumesc, domnul Telicca. Uh, Madam Chair, uh... Doamna președinte, atacurile din Lahore au fost atacuri josnice împotriva cetățenilor uh, Pakistanului și astăzi Parlamentul European transmite condoleanțele și sprijinul uh, familiilor uh, um, victimelor acestor atacuri. Din păcate, este doar un alt atac letal dintr-o, dintr-un lung șir și situația nu mai să se îmbunătățească în această regiune. Pakistanul, în mod urgent, Trebuie să înțeleagă care este realitatea, să pună capăt extremismului religios și acțiunilor radicale, pentru că dacă nu, în mod repetat, vom fi nevoiți să dezbatem situația din această țară. Astăzi cerem autorităților din Pakistan să combată și pe terenul ideologiei uh, terorismul, să lupte împotriva excluziunii sociale și să ajungă la o toleranță religioasă. Însă, Pakistan singur nu va reuși, toți actorii regionali trebuie să se implice mai mult, comunitatea internațională trebuie să se implice mai mult pentru a îmbunătăți cooperarea antiteror. Și europenii au un rol important de jucat. Drept urmare, astăzi aș dori să cer vicepreședintei Comisiei Mogherini, să cer Serviciul European de Acțiune Externă și Consiliului să dialogueze cu guvernul pakistanez pentru a face față amenințării teroriste și să uh, ajută populația Pakistanului în eforturile de a eradica terorismul și radicalizarea. Mulțumesc! Vă mulțumesc! După autori, ajungem la vorbitorii numele grupurilor politice. În primul rând, are cuvântul domnul Preda, din partea PP. Mulțumesc, doamna președintă. Atentatul de la Lahore din 27 martie

ținta acestui atac, iar uh, luptătorii talibani au uh, vrut să uh, împiedice sărbătorirea aceasta a Paștelui. Grupările teroriste și extremiste sunt tot mai puternice în Pakistan. Guvernul a încercat să le reprime, însă nu reușește să stăpânească această situație. Dar există speranță. După atentat s-a creat o mică asociație, o uh, mișcare pentru toleranță între creștini și musulmani, iar Pakistanul și Europa trebuie să combată tot mai mult această problemă. Vă mulțumesc. Domnul Khan, un minut. Madam President. Stimată doamnă președinte, condamnăm atacul de la Lahore uh, și transmitem condoleanțe familiilor și prietenilor victimelor. În ultimii 30 de ani, această țară a suferit enorm de mult. Peste 60.000 de oameni și-au pierdut viețile și pierderile economice sunt estimate la peste 110 miliarde. Pakistanul uh, este lider în lupta împotriva terorismului în regiune. Uniunea Europeană și comunitatea internațională trebuie să sprijine Pakistanul și să recunoască progresele Pakistanului în lupta împotriva terorismului. Recent am avut loc un val de terorism uh, cu atacurile de la Paris și la Bruxelles. Terorismul este o problemă globală nu este um, o diferență între culturi sau civilizații, e vorba de extremiști care doresc să le distrugă societățile. Doar creând diviziuni între noi, um, ei câștigă teren. Împreună trebuie să ridicăm cauzele, rădăcinile problemei, um, să punem capăt finanțării terorismului și să promovăm integrarea. Liderii europeni și globali trebuie să fac eforturi mai mult eh, decât niciodată acum în lupta împotriva terorismului și trebuie să o facem promovând pacea, libertatea, drepturile omului și președintele întrerupe pe vorbitor. Are cuvântul acum domnul Bashir un minut. From Peshawar to Paris. De la Peshawar la Paris, de la Bruxelles la Lahore, întotdeauna am condamnat în mod foarte strict terorismul Atentatele teroriste sunt acte de bar- barbarism care nu pot fi explicate în niciun fel. Răspunsul Parlamentului European la ultimele atacuri din Pakistan ar trebui să nu fie diferit. Trebuie să transmitem un mesaj simplu, să denunțăm aceste crime și să ne exprimăm solidaritatea cu populația Pakistanului, fără niciun fel de condiții. Din păcate, uh, unii profită de această oportunitate pentru a ține lecții Pakistanului pe teme care țin de afaceri interne. Să ne închipuim dacă în urma atacurilor din Europa cineva ne-ar fi spus că le pare rău, dar că politicile noastre migratorii sau uh, eșecurile integrării sociale sunt uh, vinovate pentru aceste atacuri. Nu aș dori să mă înțelegeți greșit. Există un moment oportun pentru a discuta politica de integrare socială în Pakistan, însă nu acesta este momentul respectiv. Vă mulțumesc, care acum cuvântul domnul Svoboda. Mulțumesc. Doresc să salut această rezoluție care condamnă atacul terorist barbar de la Lahore Victimele erau uh, în mare parte creștini, creștinii sunt grupul cel mai persecutat din lume, așadar e foarte bine ca Europa uh, și Parlamentul European să apere uh, drepturile creștinilor. Scopul acestor rezoluții de urgență nu este să facem rapoarte despre terorism sau situația drepturilor omului într-o anumită țară, ci să evidențiem uh, riscuri specifice pentru categorii specifice de populație și asta se reflectă la punctul 9 din rezoluție, unde o menționăm pe Asia Bibi, care a fost condamnată la moarte nu pentru terorism, ci pentru blasfemie. Așteaptă în închisoare um, executarea pedepsei. Trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu se mai întâmplă. Mulțumesc. Domnul Karim, un minut. free to go to your temples, to your mosques. Oameni, sunteți, puteți să mergeți uh, la biserică, la templu sau la moschee. În Pakistan pot să aparții oricărei comunități religioase, oricărei caste. Orice persoană ucisă sau rănită în atacurile de la Lahore este pakistaneză. Dacă dorim să împărțim pakistanezii în categorii în rezoluțiile noastre, um, nu le servim memoria. Statele și actorii care sprijină rețelele teroriste trebuie să știe că încet, încet sunt expuse, sunt expuși, uh, capturați și până la urmă vor fi distruși. Când atacurile de la terorist la Paris, la Peshawar, la Londra, la Lahore sau la Bruxelles um, înseamnă atacuri împotriva noastră tuturor și suntem uniți în lupta împotriva teroriștilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnule Karim, am ajuns la sfârșitul acestei scurte liste de vorbitori. Are cuvântul domnul Tiries. O să încerc să dau cuvântul tuturor. Si, grazie, grazie mult, președinte. Ma... Mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul Ciro. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au condamnat ferm terorismul. Cred că Europa trebuie să dea un semn clar că trebuie să apărăm drepturile omului nu doar pe hârtie, ci și în fapte. Apreciem eforturile guvernului pakistanez, dar așteptăm din partea acestuia uh, elemente concrete, nu doar anunțarea unor principii, ci apărarea drepturilor omului în fiecare zi în Pakistan. Aici mă refer uh, nu doar la discriminările religioase, ci și la discriminările etnice. Nu trebuie să uităm um, că există situații ca cea din Belucistan, unde chiar și pe baza uh, multor informații la agenții intern, uh, Amnesty International, Europa trebuie să înțeleagă situația, trebuie să se vadă că sunt, nu, sunt discriminări nu religioase, ci etnice, dar tot discriminări se numesc. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Marias. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Atacurile la adresa creștinilor din Duminica Paștelui de la Lahore ne amintesc că terorismul islamic uh, nu face victime doar în Europa. Atentatul de la Lahore a provocat moartea a peste 70 de persoane, mai mult decât uh, atentatele de la Bruxelles dar opinia publică europeană nu a fost uh, foarte afectată de acest lucru. Cred că vă dați seama ce se va întâmpla dacă un stat ca Pakistanul, un stat cu 200 de milioane de cetățeni, va fi destabilizat. Această situație trebuie evitată cu orice preț, trebuie să punem capăt intervențiilor militare ale puterilor străine și trebuie ca serviciile de informații Uh, ale statelor europene să nu se mai joace cu focul în acea regiune. Trebuie să susținem toate eforturile de depășire a urii de rasă și a urii religioase. Are cuvântul domnul Bonanno. Mulțumesc, doamnă președinte. Ceea ce s-a întâmplat în Pakistan în ziua de Paști este un atentat al terorismului islamic. Dar, încă o dată, um, aici în Parlament ne temem să spunem că e vorba de terorism islamic. Sunt uh, oameni care omoară creștinii numai pentru că sunt creștini. Asta se întâmplă și în Europa. Și ce face Europa? Nimic. Stă cu mâinile în sân, uh, se uită în dreapta, în stânga și nu face nimic politicieni europe, cu acești politicieni europeni nu se va întâmpla nimic, pentru că ei nu circulă cu metrou, nu merg în uh, aeroporturile prin care cerc toți cetățenii ca și noi. Nu, ei folosesc avioane private, nu li se întâmplă nimic, dar adevărații cetățeni uh, riscă orice, riscă mult. Noi nu facem nimic, Europa nu face nimic, uh, creștinii sunt în continuare vizați și teroriștii islamici ar trebui pedepsiți și cu pedepsa cu moarte. Repet, și cu pedepsa cu moarte. Sojdrova, képviselő asszony következik. Are cuvântul doamna Sojdrova. Děkuji, vážená paní mm, předsedkyně. Já bych chtěla říct... Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să spun colegului meu că în calitatea de politician european și eu uh, mă deplasez cu metroul, și stau în același cost ca și ceilalți cetățeni europeni în uh, aeroporturi. Este important ca Parlamentul European să condamne teroarea exercitată în Pakistan împotriva grupărilor uh, religioase de o orientare diferită. Cerem guvernului pakistanez să combată cu tăria mai mare aceste uh, atacuri violiste. A fost menționat cazul Asiei Abibi, cerem autorităților ca Asia Bibi să fie eliberată. Cerem acest lucru din anul 2010. Din anul respectiv așteaptă pedeapsa cu moartea. Noi nu suntem de acord cu pedeapsa cu moartea. Este o femeie care nu a făcut nimic greșit. Pur și simplu și-a exprimat propriile convingeri religioase Însă, din păcate, aceste acte sunt uh, crim, considerate a fi criminale în uh, Pakistan. Doamna Echi are cuvântul. Tradiția proslave Uscărsa pretvorila se u... Mulțumesc. Sărbătoarea Paștelui s-a transformat în tragedie pentru creștini când uh, un uh, atentator sinucigaș a ucis peste 70 de persoane, inclusiv 30 de copii. Acest atac din uh, ziua de Paște dovedește uh, cât de mare este ura față de creștini și cât de mare este dorința de uh, a-i extermina în această țară. Din, în acest atentat și-au pierdut viața însă nu doar creștini, ci și musulmani. Acest atentat nu este primul la adresa creștinilor din Pakistan. Ei reprezintă cam 2% din populație, însă atentatele sunt tot mai numeroase a avut loc un, atac, un atentat și la o biserică și au murit 17 persoane. Această rezoluție însă nu va fi eficientă fără um, măsuri de punere în aplicare. Trebuie să fim uniți în lumea întreagă și să protejăm viețile uh, oamenilor și ale creștinilor și vreau să cer autorităților pakistaneze să ia măsuri. Domnul Kelly. Uh, Mulțumesc. Um, au fost atacurile de la Bruxelles, dar și de la Lahore. Uh, oamenii suferă în întreaga lume și uh, fie că suntem la Bruxelles sau la Lahore, trebuie să facem tot ce putem pentru a lupta împotriva terorismului, dar și împotriva extremismului în timp ce guvernul pakistanez încearcă să facă reforme, mai ales uh, pentru a scoate în, af- în afara regii uh, căsătoria copiilor și pentru a proteja femeile de diverse divers, de discriminări, trebuie să facem mult mai multe pentru a pune presiune asupra acestor guverne pentru a ne asigura că nu se fac doar reforme, ci și că acestea sunt puse în aplicare, pentru că uh, Um, discriminarea, mai ales împotriva femeilor și a uh, um, minorităților religioase sunt prea numeroase. Uh, femeile sunt obligate să se căsătorească sau să se convertească la islam. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Kelly. Am ajuns la sfârșitul intervențiilor spontane și aș dori să dau cuvântul uh, doamnei Tyson. Vă mulțumesc, doamna președintă, stimați membri ai Parlamentului European. La fel ca în Peșavar, în decembrie 2014, atacul din uh, Lahore, din Duminica de Paști, a vizat copiii, cei mai vulnerabili membri ai societății. Teroriștii au atacat viitorul și diversitatea Pakistanului atacul de la Lahore și-a dorit să ucidă uh, membrii uh, comunității creștine, dar a ucis și mulți musulmani. Este un atac care are loc doar la doi ani după uh, bombardarea letală a unei biserici, tot din Lahore. Colega mea, un altul reprezentant al Comisiei Europene, Frederica Mogherini, a condamnat aceste atacuri și a exprimat uh, condolianțele pentru această victimă și a susținut valorile diversității. Cerem Pakistanului ca făptașii și instigatorii la aceste atacuri să fie aduși în fața instanței și să ia acțiuni ferme împotriva organizației care și-a asumat responsabilitatea pentru aceste atacuri. Ne îngrijorează intoleranța tot mai răspândită în anumite regiuni din uh, Pakistan monitorizăm aceste evoluții, minoritățile din Pakistan, inclusiv minoritățile religioase, suferă în continuare prea mult și sunt țintele frecvente unor extremiști religioși. Cerem guvernului să accelereze eforturile care să garanteze securitatea tuturor membrilor minorităților uh, religioase. Raportul GSP Plus din 2016 sublinează faptul că situația drepturilor omului se, com- se confruntă în continuare cu provocări. În dialogul regulat pe care îl putem cu Pakistanul ne referim la situația drepturilor omului și cerem autorităților să răspundă provocărilor, inclusiv cele privind situația minorităților. Uniunea Europeană regretă ridicarea moratorului privind uh, pedepsa cu moartea în Pakistan și numărul mare de execuții care s-au care au avut loc după acest act, uh, Pakistanul fiind a, a treia țară ca număr de uh, execuții impuse de autorități. Uniunea Europeană se opune pedepsei cu moartea și uh, în mod coerent a cerut abolirea sa universală. Uniunea Europeană în toate contactele pe care le are cu Pakistan, sublinează importanța reintroducerii moratoriului asupra uh, pedepsei cu moartea și respectării uh, standardelor umanitare. Uniunea Europeană sprijină de asemenea mai multe proiecte menite să îmbunătățească buna cunoaștere, protejarea drepturilor uh, omului, care să îmbunătățească accesul la justiție a grupurilor sociale vulnerabile cooperarea bilaterală a Uniunii Europene pe perioada 2014-2020, în valoare totală de 625 de milioane de euro, are uh, ca sectoare prioritare drepturile omului și o bună guvernanță încălcarea drepturilor omului reprezintă în continuare o problemă în ciuda inițiativelor pozitive în desfășurare. Pakistanul a înregistrat uh, progrese, de exemplu a stabilit o comisie națională pentru drepturile omului. În plus, de curând, guvernul a adoptat un plan de acțiune în care își dorește îmbunătățirea situației drepturilor omului în Pakistan. Din acest plan fac parte mai multe măsuri, de exemplu, lucrarea la un plan național de acțiune pentru promovarea și garantarea drepturilor minorităților. Au fost luate și uh, anumite măsuri pentru a răspunde uh, problemei la răspândite a discursurilor care instigă la ură și s-au făcut eforturi de a îmbunătăți legislația privind drepturile femeilor. Uniunea Europeană a cerut de asemenea acțiuni cuprinzătoare de combatere a terorismului, respectându-se dreptul internațional și standardele internaționale privind drepturile omului. Trebuie să mm, ne concentrăm mai mult asupra prevenirii terorismului, combaterea radicalizării, combaterea recrutării și finanțării acțiunilor teroriste. Doamnă președinte, aș dori să repet faptul că Uniunea Europeană a susținut dintotdeauna și va susține în continuare reformele și democrația din Pakistan. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Am primit